Conform regulii 216 alineatul 4, vreau să vă informez că nu există niciun fel de cereri de a supune la vot um, corigendumul care a fost anunțat ieri. Deci se consideră adoptat și acum trecem la voturi. And the next item is the vote on the simplified procedure. Următorul punct de pe ordinea